Good, liebe Kolleginnen und Kollegen. Foarte bine, dragi colegi și colegi, deschidem ședința. Înainte de toate, doresc să vă întreb dacă există obiecții. În... Văd că um, avem reprezentanți ai televiziunii ARD, dacă există cineva care se opune prezenței lor în sală. Se pare că nu. ARD, așadar fiți bineveniți. Ați primit cu toții ordinea de zi. Domnul Scholz dorește ca punctul 12 referitor la Ecuador să fie amânat uh, pe mâine după punctul 14. Dacă nu există alte păreri, vom proceda așadar în acest fel. Văd că nimeni nu se opune, așadar ordinea de zi este stabilită în acest fel. Punctul 2, pe ordinea de zi, adoptarea procesului verbal. Și aici procedăm ca de obicei, dacă până la sfârșitul ședinței nu se ridică obiecții, atunci procesul verbal se consideră adoptat. Trecem la punctul 3, comunicări ale președintelui. Înainte de toate trebuie să scot în evidență că și această întâlnire poate fi urmărită pe internet, live, Sperăm ca discuțiile de astăzi uh, referitoare la acordul UE-Canada, acordul CETA, va atrage mai mulți uh, oaspeți ca de obicei uh, și mai multe persoane ca de obicei vor urmări pe internet desfășurarea evenimentelor. Iată de ce vă salut pe toți de la Londra până la Lüneburg, până la Lisabona. Cu toții sunteți bineveniți! În continuare, este o bucurie pentru mine, însă în același timp o comunicare ușor tristă, pentru că Tatiana Marțipova, care a fost alături de noi atât de multă vreme la secretariat și uh, ne-a oferit uh, asistență cum să poate mai bine, va părăsi secretariatul. Dânsa va deveni acum uh, Head of Unit, uh, șefa unității în cadrul Digi Expo pentru unitatea de uh, extindere a Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult, Tatiana, pentru activitatea dumneavoastră și toate cele bune pentru viitor. Dan, În continuare, o comunicare referitoare la, pe, pe fond, negocierile din cadrul OMC referitoare la bunurile de mediu, negocierile sunt uh, înaintate la Geneva, de pe 19 până pe 23 septembrie, a avut loc o nouă rundă de discuții. Textul actual va fi uh, îmbunătățit și poate la următoarea rundă de pe 10, 20 octombrie uh, va fi finalizat. Credem că ne aflăm pe drumul cel bun pentru a ajunge la un acord. Punctul 4. Situația negocierilor în curs din cadrul trilogului. La ora actuală se poartă o negociere în cadrul trilogului care nu a fost uh, finalizată. Știți că echipa de negocieri, Comisia și Consiliul s-au pronunțat uh, în comun pe 15 iulie față de uh, mineralele din zonele de conflict. Bineînțeles, totul trebuie acum uh, tradus în uh, cadrul negocierilor. A existat um, activități de pregătire, iar pe 23 septembrie a, a avut loc o întâlnire tehnică. Ne-am ocupat de principalele aspecte ale textului pe care le-am luat sub lupă în această seară, după întâlnirea INTA, raportorii din umbră se vor întâlni după care vor evalua progresul activității. Se va organiza pe 19 octombrie o altă întâlnire tehnică. În cadrul acesteia se vor îmbunătăți textele între atât încât poate chiar în noiembrie vom avea procesul, uh, vom avea proiectul de text legislativ uh, finalizat un pas important pentru o politică comercială echilibrată când vine vorba de materiile prime care provin din zonele de conflict. Trecem la punctul 5, doamnelor și domnilor. Acesta este principalul punct al întâlnirii noastre din această dimineață. Discuția sau o discuție ulterioară referitoare la Acordul economic și comercial cuprinzător dintre Canada și Uniunea Europeană, cunoscut sub numele de CETA, Ne aflăm în pragul negocierilor parlamentare. De multă vreme, din 2009, se discută cu Canada despre uh, un acord economic și comercial cuprinzător. În 2014 am avut un text provizoriu și tocmai datorită intervenției Parlamentului European, acest text a fost uh, modificat în urma unor uh, analize juridice, a fost modificat considerabil. Um, tribunalele de arbitraj privat au fost eliminate din text. Uh, și s-a hotărât la, să se recurgă la um, o serie de tribunale publice de uh, soluționare a disputelor, astfel încât uh, la sfârșitul lunii februarie s-a prezentat un nou text revizuit care din luna iulie este disponibil în toate limbile Uniunii Europene Prin urmare, aici în Parlament, dar uh, și în afară, cu opinia publică, a provocat numeroase discuții. Ne aflăm acum în situația în care la Consiliu pregătirile pentru decizia Consiliului vor avea loc pe 18 octombrie, adică săptămâna viitoare. Astăzi, pe 12 octombrie, se întâlnește Coreperul uh, care cu siguranță va marca uh, macazul pentru decizia Consiliului de pe 18 octombrie. După cum știți, pe 18 octombrie Consiliul ar trebui să decidă dacă acordul e gata să fie semnat și dacă toate cele 28 de state membre vor semna și doresc să semneze împreună acest acord. Știți că, în urma unor discuții, acest acord uh, este considerat ca fiind un acord mixt. Cu alte cuvinte, există o parte a competențelor europene pe care noi, ca Parlament European, în cele din urmă, controlăm, evaluăm și hotărâm. Și există elemente ce țin de competența națională. Iată de ce e vorba de un acord mixt și trebuie, uh, e nevoie de, o, um, de unanimitate în ceea ce privește semnarea acordului. Cel de-al doilea element este evident că vorbim de o mare parte a răspunderii la nivel european și o mică parte a răspunderii la nivel național. Așadar, uh, defalcarea în cadrul acestui acord mixt trebuie, bineînțeles, menținută ce bărți ale acordului uh, se află în cadrul competențelor naționale. Toate acestea le va decide Consiliul pe 18 octombrie. Atunci se va răspunde clar și la întrebarea ce parte, cred că cea mai mare parte, se încadrează la competența europeană și poate fi aplicată după votul din Parlament. Cred că trebuie să scoatem în evidență foarte clar că nu va exista nicio aplicare temporară a nimic fără ca Parlamentul European să își dea acordul um, pentru încheierea acestui tratat. Aceasta este practica curentă din 2009 de la um, Tratatul de la Lisabona. Prin urmare, nouă ne revine decizia dacă acest acord se va aplica cu caracter temporar sau nu. Bineînțeles, în statele membre se va um, aplica acest tratat odată ce uh, se va fi încheiat cu succes procedura de ratificare prin uh, parlamentele naționale. Pe 18 octombrie, ministrii vor hotărâ de asemenea o declarație care o declarație comună care va însoți acordul și care va include o serie de clarificări referitoare la acord. Așadar, pe 18 octombrie, decizia la Consiliu, după care, dacă Consiliul va hotărâ um, în favoarea unui acord, pe 27 octombrie se pot furniza semnăturile, după care noi, în urma uh, consultărilor parlamentare putem începe să discutăm despre pachet în ansamblul său. Cu toate acestea, organizăm astăzi o discuție referitoare la anumite părți ale acordului în vederea pregătirii discuției noastre intensive la nivel parlamentar. Mă bucur că astăzi, în acest sens, avem alături de noi cinci experte și experți, domnul Pearsonen, secretar general al Copa Cogeca. Unde sunteți? Domnule Sonen, fiți binevenit. Doamna Luisa Santos, director uh, pentru relații internaționale Business Europe. Fiți binevenită. După care domnul Ian Pritchard, secretar general al Consiliului European al Arhitecților. Fiți binevenit, doamna Penny Clark, vicesecretar general al uh, sindicatelor europene în sectorul serviciilor și doamna Nina Rencio din partea Alianței Europene în uh, sănătatea publică. Dânsa nu a ajuns încă în sală, poate e la controlul de securitate, dar o așteptăm imediat. După care vom da cuvântul imediat experților, 5 minute, după care raportorul nostru, domnul Pavrix, pe care îl salut de asemenea, și în cele din urmă reprezentanții grupurilor politice. Aș spune și aici trei minute. După care deputații au posibilitatea de a reacționa. Mă bucur că avem un reprezentant al Canadei în sală Vă urez bun venit, domnul Costello, după care, bineînțeles, după discuția noastră, am să-i dau cuvântul de asemenea Comisiei Europene, iar în cele din urmă voi da încă o dată cuvântul raportorului. Acesta este programul pentru acest prim schimb de opinii cu actori implicați referitor la acordul economic și comercial cu Canada și Uniunea Europeană. Îi dau cuvântul domnului persoană în 5 minute, vă rog. Dear Chairman, Domnule președinte, onorați uh, eurodeputați, este o plăcere să mă aflu astăzi aici și să vorbesc despre o chestiune strategică importantă, uh, acordul CETA. Copan Cojeca consideră acest lucru extrem de important, mai ales din punct de vedere strategic. Înainte de a trece la concluzie, aș vrea să subliniez câteva aspecte care mi se par importante. În primul rând, așa cum poate știți, comunitățile noastre sunt interesate în partea de acces la piață a acordului uh, și acest lucru uh, este de mare interes, mai ales uh, când este vorba de carnea de porc și de vacă. Trebuie să recunoaștem că Partenerii comerciali și negocierii canadieni au convenit asupra unor standarde care, ni se consideră, care sunt considerate foarte importante, uh, mai ales când este vorba de carne de vacă și uh, cotele tarifare care ar limita impactul acestor uh, importante volume pe piața internă. Apoi, în ceea ce privește preocupările generale privind standardele europene de producție, sub, subliniem importanța uh, interdicției uh, în ceea ce privește carnea de vacă uh, fără hormoni. Uh, apoi, uh, carnea de porc uh, este de mare importanță mai ales având în vedere uh, piața europeană de consumatori uh, în acest sens și posibilele um, dezechilibre pe această uh, tulburări pe această piață. S-a este extrem de important pentru noi, mai ales facilitarea exporturilor către terțe țări. Considerăm că acest lucru este de mare importanță și acest lucru deschide un nou capitol uh, în uh, discuțiile comerciale, de politică comercială. Avem, uh, salutăm accesul îmbunătățit pe piața canadiană, Uh, unele componente ale sectorului lactate au fost complet uh, liberalizate, ceea ce salutăm și în ceea ce privește uh, brânza trebuie să explorăm posibilitatea unui acces sporit pe piață a tuturor tipurilor de brânză încurajăm uh, Comisia să urmărească cu atenție gestionarea uh, activităților de export în conformitate cu ceea ce am spus în legătură cu carnea de vacă și carnea de porc. Uh, oricum, ne bucură să vedem acest acces îmbunătățit pe piața canadiană. În ceea ce privește liberalizarea sectorului vin, este foarte important pentru că cu câțiva ani în urmă, ca urmare a Uh, hotărârii acestui uh, Parlament, uh, vinul a suferit în urma contraacțiunilor părții canadiene. Suntem încântați să vedem că o abordare mai stabilă, mai coerentă este vizibilă acum. De asemenea, recunoaștem, uh, salutăm recunoașterea indicațiilor geografice. Este un pas important înainte, chiar dacă nu este acoperit 100%, însă este important să vedem acest uh, lucru. În uh, această privință, constatăm o serie de îmbunătățiri semnificative în comparație cu trecutul. Aș vrea să subliniez că agricultorii europeni Uh, sunt încântat să văd liberalizarea de plină a pieței îngrășămintelor. Doamnelor și domnilor, aș încheia sublinind faptul că CETA este un uh, acord uh, pachet din punct de vedere al agriculturii. Sunt niște chestiuni mai spinoase în ceea ce privește accesul la piață, însă este strategic Uh, are o importanță strategică pentru uh, Uniunea Europeană să acționăm ca un partener uh, credibil acolo unde trebuie să dovedim cele mai mari câștiguri pentru economia noastră. Exporturi de înaltă calitate la standarde înalte către terțe țări CETA poate să faciliteze această orientare când e vorba de acordurile multilaterale comerciale. Canada este uh, un uh, partener important, poate mai puțin sensibil decât alți parteneri și cred că știți foarte bine, însă aș merge până acolo încât să spun că comunitatea fermierilor europeni susține pachetul CETA, date fiind uh, procedurile administrative care uh, trebuie clarificate și urmărite. Mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să vorbesc. Mulțumesc, domnule Personen. Dau cuvântul doamnei Santos. Bună dimineața, mulțumim pentru invitație. Am primit o declarație comună ieri uh, de la uh, întreprindere mici și mari din canadiane care susțin acest acord, însă o să încerc să fiu mai concretă și să explic uh, de ce susținem CETA. O să încep prin a da două exemple. Atunci când am început negocierile cu șapte ani în urmă, eram foarte sceptici uh, uh, dacă Canada va reuși uh, să realizeze acest acord la nivel de provincii. Important pentru două sectoare, achiziții publice și sectorul servicii. Canada a dat rezultate, a, am avut prezența provinciilor la masa negocierilor de la început, ceea ce a permis un acces la piață fără precedent pentru o zonă în care noi suntem ofensivi și unde ne confruntăm cu o serie de obstacole atunci când e vorba de achiziții publice la nivel federal și regional. Deci, în domeniul achizițiilor publice am reușit să obținem ceea ce doream. În al doilea rând, serviciile, nu o să intru în uh, detalii pentru că recunoașterea uh, profesiilor, colegul meu se va referi mai mult la acest lucru, însă e clar că este un domeniu în care avem multe interese ofensive uh, ne confruntăm cu o serie de probleme, nu există transparența procedurilor de furnizare a serviciilor în anumite țări și în această privință sperăm că va exista un plus de claritate și un plus de vizibilitate pentru furnizorii noștri de servicii. Vreau să uh, evidențiez o zonă importantă, posibilitatea de a um, mișca oamenii um, pe o anumită perioadă. E important atunci când oamenii încep o afacere în afara uh, Europei, trebuie să uh, oferim expertivă și know-how. Deci, uh, cred că acest uh, acord stabilește un punct de referință bun pentru negocieri. Colegul meu a vorbit de indicațiile geografice. Sunt portugheză, vin din sud, și avem uh, un interes deosebit în acest domeniu și cred că am uh, obținut uh, un număr de puncte importante. Nu am obținut totul, dar 173 de indicații geografice cred că este un număr însemnat. Așa cum s-a spus înainte, este și un precedent excelent pentru alte acorduri. Deci, Grana Padano, vinul de Porto, șampania, uh, uleiul de măsline, uh, produse uh, la care suntem foarte competitivi și avem un interes extraordinar și acest lucru este recunoscut în Canada. Apoi, un sector format din IMM-uri, textile și confecții, dacă exportăm un produs finlandez în Canada, fie că e vorba de așternuturi, uh, trebuie să plătim 18 până la 72% uh, taxe pe când uh, canadienii vă plătesc 12%. Deci acest acord ne permite să exportăm fără taxe de export, ceea ce stabilește un uh, teren de egalitate între companiile canadiene și uh, din Uniunea Europeană. În domeniul de reglementare, de asemenea, am obținut o serie de îmbunătățiri și vom fi în măsură să oferim uh, produsele noastre la uh, prețuri reduse. O să vă dau un exemplu în ceea ce privește băuturile alcoolice. Înainte, când vrem să uh, uh, să exportăm, mă scuzați, aveam uh, uh, obligativitatea să uh, avem uh, uh, astfel de uh, băuturi în anumite uh, ambalaje. Acest lucru nu mai este valabil. Din punctul nostru de vedere, CETA este un progres uh, pentru întreprinderi, însă uh, CETA uh, a avut rezultate în mai multe domenii. În ultimii doi ani s-a lucrat intensiv de ambele părți pentru a aborda preocupările comune. Știm că există preocupări în anumite zone importante, sustenabilitatea, serviciile publice sau protecția investițiilor și considerăm că atât prin acord cât și uh, prin uh, declarații, sperăm că vom clarifica o serie din aceste puncte. Cred că ambele părți au făcut totul pentru a aborda aceste uh, preocupări. Cred că, în general, este un acord foarte bun, uh, progresiv și ambițios, care oferă posibilități nu numai pentru întreprinderile uh, comunitare, cât și pentru cele canadiene și pentru societate. Mulțumesc, uh, doamna Santos. Dau cuvântul acum domnului Pritchard. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt din uh, partea unei organizații profesionale a arhitecților, Architects uh, Council of Europe, Uh, formată din independenți. Uh, principalul nostru interes în CETA au fost serviciile uh, profesionale și dorim o recunoaștere reciprocă împreună cu autoritățile canadiene de autorizare. Am uh, făcut primii pași în anii 90 uh, prin uh, Uniunea Mondială a Arhitecților și prin UNESCO care au contribuit la aceste standarde. Baza pentru acordul nostru am folosit un template care a fost depus întâi de către uh, contabil uh, Organizației Mondiale a uh, Comerțului și a, acest lucru a fost o bază pentru anexa XY. Acest lucru prevede o perioadă de educație universitară de 5 ani și apoi o perioadă de 2 ani de specializare sistemele de Uh, educație sunt uh, omogenizate în uh, Canada. Educația este însă acoperită de principiul subsidiarității în Europa, deci există o diferență în ceea ce privește reglementările. Multe țări au reglementări ex ante ale titlului, alții reglementează funcția. Multe state Uh, din uh, Uniunea Europeană uh, nu au o definiție foarte clară a examenului de licență um, acest lucru a produs probleme faptul că sistemul nostru nu este armonizat. Am putut să exportăm standardul Uh, din Directiva Europeană privind calificările Articolul 46 uh, uh, definește caracteristicile pregătirii în domeniul arhitecturii. Acest lucru se regăsește și în articolul 5. O altă dificultate pe care a trebuit să o depășim a fost cum să demonstrăm cunoștințele specifice domeniului. Acest lucru este posibilitatea eh, de a face referire la administrația contract, eh, contractele administrative, eh, reglementările privind clădirile și așa mai departe. Uh, deci, în loc să supunem persoanele unui uh, interviu, am uh, creat un sistem prin care acest lucru să fie obținut în urma unor cursuri online de, edu de educație permanentă Consiliile de autorizare canadiene se vor întâlni la sfârșitul uh, acestui, uh, acestei săptămâni, uh, iar propria noastră adunare europeană va adopta un acord în decembrie. Deci, acest memorandum ar trebui semnat până la sfârșitul anului. Și o ultimă problemă care trebuie rezolvată este cum uh, să implementăm uh, CETA uh, în conformitate cu legislația și cu dreptul internațional. Trebuie să dăm atenție faptului că autorizarea certificarea profesională este uh, competența uh, organismelor de certificare teritoriale din Canada. Uh, poate că vor dori să semneze un contract direct, un acord direct cu noi și să stabilim structurile care vor gestiona această problemă. Însă este o oportunitate de a Uh, cuprinde uh, profesioniștii din toate cele 28 de state membre. Acest lucru rămâne de rezolvat. Suntem în contact direct cu DigiTrade pentru a examina căile de a finaliza acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Pritchard. Dau cuvântul doamnei Clark. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc din nou pentru invitația de a participa la discuția din această dimineață. Am patru slide-uri pe care aș vrea să vi le arăt și de asemenea și o prezentare foarte scurtă pe hârtie a lucrurilor pe care o să le spun. Joana mă va ajuta să vă arăt aceste slide-uri. Organizația mea, ca multe dintre sindicate, au preocupări, are preocupări în legătură cu CETA. Nu susținem ratificarea, vă vom cere să nu susțineți CETA. CETA. Avem multe argumente și de multă vreme am încercat să ne transmitem argumentele și să avem o discuție și o influență pozitivă asupra discuțiilor. Foarte pe scurt, care sunt acele preocupări ale noastre. În serviciile publice eu reprezint uh, angajați din multe servicii publice, guverne, guverne locale, servicii sociale, de furnizare de apă, uh, curățenie și mai departe, dar avem și sindicate din educație, transport și avem preocupări legate de capacitatea de a reglementa atât sectorul public, serviciile publice, dacă vreți, dar și furnizorii privați de servicii publice. Asta împreună cu listarea negativă și clauzele de blocaj uh, Uh, pe care Comisia le susține foarte puternic și la fel și guvernele, acestea ni se par problematice. O altă preocupare este sistemul curților uh, pentru investitori, care nu ni se pare că ar uh, rezolva o problemă. Și în al treilea rând, e vorba de o slabă protecție pentru angajați și pentru mediu. Și aș spune că aceste preocupări sunt împărtășite de o mare parte a societății. Am dat doar un exemplu pe acest slide într-un uh, uh, o declarație comună pe care am avut-o cu Friends of the Earth, ETUC și alte organizații. Sunt foarte multe grupuri care au aceste preocupări și aș spune că aceste preocupări există și pe partea canadiană de în 2008 uh, colaborăm cu sindicatele canadiene și societatea civilă canadiană și un lucru care s-a spus deja este că am încercat să trecem dincolo de această abordare ofensivă versus defensivă a politicii comerciale, pentru că noi credem că angajații și cetățenii au interese comune în, în toate țările și am încercat împreună cu colegii noștri canadieni să avem o agendă comună în ce privește comerțul corect, uh, dezvoltarea sustenabilă și uh, a nu permite intereselor de afaceri să se deghizeze în interesele de societate. Noi credem că sunt interese diferite și rolul Parlamentului este să echilibreze aceste interese. Apoi, bun, nu o să intru în foarte multe detalii, dar voi oferi mai multe informații dacă se dorește după aceea. Acum există această declarație interpretativă. Cred că e important să ne păstrăm uh, mintea rece, să ne uităm la CETA și să evaluăm orice declarație în lumina textului să ne întrebăm dacă această declarație rezolvă probleme care nu sunt corecte în text și dacă răspunsul este că nu, atunci trebuie să tragem concluzia care se impune din asta. Deci am încercat să iau câteva fragmente din acest acord, unde noi credem că există conflicte intrinseci între text și alte politici ale Uniunii Europene, statele membre, mai ales pentru servicii publice, și acestea nu pot fi rezolvate printr-o declarație interpretativă. Și să vă dau un exemplu în domeniul apei. Deja campania ce dreptul la apă a avut un raport foarte bun care și am cerut ca apa și serviciile sanitare să fie excluse din uh, acordul de comercial. Asta nu se întâmplă. Se spune că dacă apa este deschisă utilizării comerciale, trebuie să aplice prevederile acordului. Pe listele negative, sănătate și servicii sociale, uh, Danemarca și Ungaria au un contrast în legătură cu principiile unui sistem de sănătate de bună calitate și protecție socială se cere statelor membre să ofere în cadrul competențelor protecție socială și uh, îngrijirea medicală pe termen lung, credem că acesta este un uh, conflict. Și, cum spuneam, uh, o să închei arătându-vă Întorcându-mă la serviciile publice, credem că există două abordări în domeniul serviciilor publice. Unul este în, ca, în acordul CETA, capitolul 17, politica de concurență, iar această definiție de servicii publice, care se bazează pe regulile ajutorului de stat din Uniunea Europeană și care dă anumite restricții în legătură cu modul în care aceste servicii publice pot fi încadrate, pe când pe partea dreaptă avem o definiție mai democratică a serviciilor publice, în care se spune că oamenii sunt cei care decid și fac acest lucru într-un mod democratic, nu se impune nimic și asta va fi miza acordului CETA. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Clark. Acum, nu în ultimul rând, doamna Renshaw. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor, sunt Nina Rencio, secretar general al European Public Health Alliance. Este o alianță de 19 organizații care reprezintă asociații ale profesioniștilor din sănătate, medici, uh, uh, farmaciști și mai departe, specialiști de, din comunitate care oferă uh, asistență grupurilor marginalizate, grupuri de pacienți, asociații de pacienți pentru anumite boli și asociații care încearcă să ofere acces uh, la servicii de calitate și sustenabile și să maximizăm posibilitatea ca în Europa toată lumea să aibă cea mai bună sănătate. Uh, încep prin a spune că nu ne opunem comerțului liber, dar am vrea să vedem că condițiile acordului uh, sunt benefice pentru sănătatea publică și țin seama de interesul public. Nu credem că textul actual SITA uh, reușește să atingă acest obiectiv, nici în lumina recentei declarații interpretative. Nu considerăm că oferă suficiente elemente de siguranță pentru îmbunătățirea și protecția uh, sistemului de sănătate și nu credem că este un, uh, un acord bun. Nu o să mă refer în, detaliu la servicii, pentru că asta a făcut-o antevorbitoarea mea dar suntem preocupați de uh, textele legate de uh, furnizarea de servicii, în special următoarele puncte. Protecția investițiilor. Conform CETA, investitorii străini vor putea cere compensații pentru măsuri de politici publice, inclusiv măsuri de protecția sănătății care le afectează așteptările lor de investiții. Nu credem că e nevoie de așa ceva între economii mature, între societăți cu sisteme judiciare clare și dezvoltate. Acordul are nevoie de îmbunătățiri și trebuie să uh, uh, prevadă mai întâi utilizarea tuturor uh, mecanismelor juridice existente până la acest, ajungerea la aceste interpretări ale Tribunalului Internațional. În al doilea rând, controlul prețurilor generale de consum. Asta e o idee bună, dar sunt două excepții care merită uh, analiza noastră. În primul rând, medicamentele și dispozitivele medicale. Aici e nevoie de foarte multă cooperare între agențiile de aprobare a medicamentelor. Asta este cu un pic din uh, area de aplicare a CETA și ar trebui să continue așa. Accesul la medicamente și prețul acestora rămâne o preocupare uh, pentru că Cheltuielile per capita în domeniul medical sunt uh, pe locul 2 în lume după Statele Unite și o evaluare a părții canadiene vede o creștere a acestor cheltuieli între 6 și 12% și uh, nu s-a făcut încă o evaluare asupra impactului asupra prețurilor uh, medicamentelor în Europa după semnarea SETA. Noi credem că prețurile vor crește mai degrabă decât vor scădea. O a doua categorie specială e, vorba, e legată de bunurile care afectează sănătatea, unde accesi, a căror accesibilitate crescută ar fi negative pentru sănătatea publică, în special tutun, uh, alimente uh, care uh, fac rău sănătății, alcoolul. Aici o creștere a tarifelor, o reducere a tarifelor avea un impact semnificativ al sănătății publice. Nu susțin o păstrare sau o creștere a tarifelor vamale, dar trebuie să recunoaștem că vor fi, va fi un impact uh, de sănătate prin creșterea disponibilității și acestor produse și trebuie să ne asigurăm că există mecanisme uh, conform dreptului de a reglementa pentru a compensa aceste efecte, pentru că altfel considerăm că va avea loc o creștere a bolilor cum ar fi cancer, diabet, obezitate, Uh, boli respiratorii, dependențe și așa mai departe, care deja uh, reprezintă un cost uriaș pentru serviciile noastre de sănătate și ar putea fi o amenințare existențială pentru uh, serviciile de sănătate. Pentru a ne asigura că impactul negativ asupra sănătății poate fi compensat prin capacitatea de reglementare a guvernului. Asta este esențial. De exemplu, marcarea, analizarea pachetelor de țigări, avertizările pe sticle de alcool și mai departe, toate aceste măsuri nu trebuie să ajungă la un nivel de arbitraj internațional uh, ocolind curțile naționale și Curtea Europeană de Justiție. Și uh, asta ar fi o mare lovitură pentru sănătatea publică. De asemenea, vrea să remarcăm aici că CETA prevede o creștere semnificativă a transferului de produse de porc între cele două țări ale Atlanticului, dar nu se referă deloc la problema superbagurilor acestor uh, bacterii rezistente la antibiotice da, și care sunt așa tocmai pentru că s-a folosit excesiv uh, antibioticul în, hrănire, în uh, tratarea animalelor. Așadar, aici declarația interpretativă este instructivă, dar nu ne dă niciun fel de asigurări, pentru că uh, nu uh, suntem convinși că interesul public este apărat suficient. Nu credem că măsurile luate sunt suficiente, nu credem că este suficient de clar în text și nu credem că declarația interpretativă are uh, greutate juridică. Așadar, rugăm membrii să ceară o opinie juridică a Curții Europene de Justiție și să uh, oferim uh, condiții mai bune pentru mediu și pentru consumatori. Mulțumesc, dragi colegi! Am ascultat cei cinci experți pe diferite chestiuni. Acum voi da cuvântul raportorului și după aceea raportorului, raportorilor din umbră grupurilor politice, trei minute. Dacă sunt întrebări, vă rog să spuneți clar uh, pentru cine aveți uh, întrebarea respectivă. Deci nu cred că se pot pune întrebări tuturor. Deci să spuneți clar cine vreți să răspundă la întrebarea dumneavoastră. Și uh, sigur putem cere și comisiei să răspundă. Mă bucur că avem negociatorul șef al Comisiei Europene aici cu noi. Așadar, comisia va putea și ea să răspundă, sper. Așadar, mai întâi, noul raportor, domnul Pachetri, vă rog. Really important... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Discuția din această dimineață este foarte importantă pentru că putem intra încă o dată în detaliile unei discuții care s-a desfășurat în ultimii doi ani de când avem uh, textul la dispoziție. Ne putem în acest fel clarifica pozițiile. Le mulțumesc invitațiilor noștri care au luat cuvântul și care au dat dovadă de analiză critică față de multe aspecte ale acestei uh, negocieri comerciale atât de importante. Din punctul meu de vedere, dați-mi voi să spun câteva lucruri după mine foarte importante. În primul rând, Cred, și această convingere se bazează pe date concrete, că această înțelegere, acest acord comercial este mai bun ca oricare altul. În de la rând, putem încheia acest acord între, aș spune eu, partenerii comerciali cei mai dezvoltați, cei mai dezvoltați din lume, Canada și Uniunea Europeană, parteneri care împărtășesc aceleași valori. Aș spune că, prin urmare, dacă nu putem ajunge la o înțelegere între parteneri care împărtășesc aceleași valori, atunci cu cine putem ajunge la o înțelegere? În plus, acest, uh, acest acord este important, atât din punct de vedere politic cât și economic. Putem uh, fixa standarde mult mai înalte. După cum uh, am, putea, am putut deja observa, dorim să fixăm standarde mult mai înalte în politicile noastre. CETA ne oferă ocazia de a încheia o politică bazată pe standarde înalte și să obligăm multe alte, standard, multe alte țări, cărora aceste standarde înalte nu le sunt pe plac, să ne urmeze. În continuare, acest acord comercial. Știm de altfel acest lucru în urma unor analize publicate în reviste de specialitate, precum The Economist, ne arată că putem demonstra acordurile comerciale sunt, în primul rând, în avantajul zonelor sărace și nu în avantajul, așa cum afirmă unii, acelora care sunt bogați, marile corporații. Dacă nu încheiem acest acord, ar avea de suferit, în primul rând, săracii. Trebuie de asemenea să înțelegem că dacă încheiem acest acord, arătăm, practic, că putem unii, Canada și Uniunea Europeană, pentru a ne dezvolta. În caz contrar, vom uh, rămâne izolați și vom intra în declin. Și nu putem face acest lucru. De asemenea, trebuie să ne reamintim că toți cei care uh, urmăsc uh, date concrete și nu doar uh, convingeri. Da, e adevărat, nu e un acord uh, ideal, dar nu suntem nici noi oameni ideali, nu suntem țări ideale. Ar fi interesant să vedem cum oamenii ideali ar putea încheia un acord ideal. Poate mai degrabă ar trebui să încerce să ajungă în paradis, nu să se ocupe de altceva. Cred eh, sincer că acest acord nu trebuie să abordeze fiecare problemă cu care ne confruntăm, pornind de la obezitate cu eh, eliminarea lui Assad. Nu cred că acesta este obiectivul unui acord comercial. Haideți așadar să ne concentrăm asupra ceea ce putem face la ora actuală. Avem însă o oportunitate. Iar aceasta ne arată că dacă putem îmbunătăți acest acord, putem în cele din urmă să ne atingem obiectivul în 2 ani, 3 ani, 5 ani, putem întotdeauna să ne îmbunătățim. Și cum putem face acest lucru, nu ar trebui să însemne că la ora actuală nu ar trebui să încercăm să nu încheiem niciun acord. Nu e un acord ideal, dar este, din multe puncte de vedere, un acord foarte bun și aș spune aproape de perfecțiune. Mulțumesc foarte mult, domnule Pamrings. Într-adevăr, mult uh, timp am crezut că Parlamentul European nu e paradisul, din păcate. Acum, în ceea ce privește reprezentanții grupurilor politici, pentru socialiști și democrați, David Martin. Vă mulțumesc! Trebuie să vă mărturisesc că pe măsură ce se apropie de ieșire, seamănă tot mai mult cu paradisul. Am auzit uh, din partea actorilor implicați uh, da, și e adevărat că dacă, chiar dacă nu există un consens general, partea referitoare la accesul uh, pe piață este foarte important pentru Canada și Uniunea Europeană. Ultimii uh, doi vorbitori au uh, punctat niște îngrijorări care ne îngrijorează și pe noi și grupul nostru. Pentru mine, și bineînțeles trebuie să analizăm mai în amănunt toate acestea, uh, declarația interpretativă, dacă are caracter obligatoriu, răspunde la multe din aceste întrebări. Aș dori uh, să văd de ce experții, cei de experți, consideră că nu rezolvă multe întrebări. În ceea ce privește dreptul de reglementare, se pare că Consiliul va adopta avizul că guvernele au libertatea de a da curs obiectivelor de politici publice în ceea ce privește uh, reglementarea, cooperarea va fi voluntară, iar autoritățile de reglementare vor fi rugate să coopereze, nu vor fi obligate. Nu există așadar um, o obligație coercitivă, din câte văd eu, în ceea ce privește serviciile publice. Nu va exista nicio inițiativă de a le privatiza și nu vor exista obiecții dacă o anumită țară dorește să renaționalizeze anumite entități care au fost în prealabil privatizate. Nu va exista nicio interdicție în acest sens în CETA. A fost clar pentru această comisie multe vreme că uh, investitorilor străini nu ar trebui să le ofere condiții mai avantajoase decât uh, celor uh, locali. Uh, și salutăm angajamentul celor două părți de a dori să elaboreze un cod de conduită înainte de intrarea în vigoare a CETA. Cred că este un lucru demn de salutat. În ceea ce privește drepturile de muncă, după cum știm, Canada a adoptat deja o serie de convenții de la OIM. Aș dori să știu uh, în ce măsură ne poate spune reprezentantul Canadei uh, dacă au adoptat uh, Convenția 8, cu numărul 98, capitolul dezvoltării comerciale durabile și acordurile transformarea acordurilor fără caracter obligatoriu în acorduri cu aplicare imediată. Aș dori într-adevăr să, ne, să finalizăm această discuție, dar grupul meu, e clar, va analiza în amănunt toate acestea. Deocamdată doresc să vă mulțumesc pentru um, efort și pentru activitate. Știu că negociatorii ar dori ca la sfârșitul zilei să considere că munca lor e finalizată și nu să ne vadă pe noi cum venim să răscolim încă o dată totul. Iată de ce doresc să le mulțumesc acelora implicați în negocierile cu Canada. Mulțumesc, urmează acum reprezentatul ECR. Mulțumesc, domnule președinte, sună domnul Campbell. Noi salutăm această, acest acord. Canada este cel de-al 12-lea partener comercial al Uniunii Europene. Este un acord ambițios, uh, liberal și elimină 99% din tarife, tarife Uh, neagricole, culturale și așa mai departe. Din punct de vedere al serviciilor, deschiderea achizițiilor publice este un lucru extrem de util, atât uh, la nivel regional cât și la nivel național. Este o uh, înțelegere model, am putea spune, și cred că merită sprijinul nostru. De asemenea, în ansamblu trebuie să recunoaștem că, având în vedere că TTIP are probleme, Eh, Mercosur, de asemenea, se confruntă cu probleme. Japonia, economia Japonia a încetinit. Dacă acest acord comercial CETA eșuează, atunci noi de ce mai stăm aici? Nu există nici eh, un rol pentru, pentru noi aici. Este un acord care cred că merită sprijinul nostru. În cele din urmă, fără a discuta dacă e paradisul sau nu. Bineînțeles, domnul Martin uh, și cu Brexitul cred că are o altă părere, dar cred că ar putea forma uh, baza, modelul unui acord între Marea Britanie și Uniunea Europeană. Super Canada, am putea să-i spunem. Uh, bineînțeles, Canada joacă un rol mult mai important dincolo de poziția sa ca al 12-lea partener comercial. Uh, după cum au spus experții, există îngrijorări în anumite domenii, însă, în ansamblu, cred că este un acord excelent. Mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru grupul liberal, Marek Eșacă. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor acelora care s-au exprimat asupra acordului. Salut uh, orice ocazie de a auzi părerea actorilor implicați, dar să subliniez că nu e prima dată când facem acest lucru. De altfel, am păstrat o legătură constantă cu cetățenii și acesta este rolul nostru în calitate de eurodeputați. Cred că rolul pe care l-am jucat ca eurodeputați aici în Comisia INTA, în uh, ghidarea rezultatului dând glas îngrijorărilor IMM-urilor și ONG-urilor este foarte clar, iar cred că rezultatul este unul cu care ne putem mândri. Putem vedea în rezultatele finale, cererile noastre, accesul pe piață, achizițiile publice, protejarea indicațiilor de origine geografică, protecția investițiilor, eliminarea serviciilor publice, accentul pe durabilitate e o listă lungă și una care cred că va funcționa. Majoritatea mm, punctelor delicate au fost abordate în etapa finală, trebuie să subliniem acest lucru, Bineînțeles, este un efort în care au fost implicați mulți oameni, însă guvernul progresiv uh, Trudeau a dat un nou curs negocierilor, lucru care a marcat diferența și care a făcut ca de ambele părți ale Atlanticului acordul să se bucure de mai mult sprijin. Într-o lume în schimbare, în care ne confruntăm cu mai multă concurență, nu doar în ceea ce privește poziția noastră economică, ci și standardele și valorile noastre, cred că Trebuie să ne amintim uh, și sincer nu vine în minte un partener mai bun decât uh, Canada, cu care să ne asigurăm că putem consolida cooperarea internațională și împreună muncim pentru a îmbunătăți standardele. Este important uh, să privim nivelul de trai al cetățenilor din societățile noastre, bineînțeles pentru a evita o denaturare a standardelor acestora. Fiind spuse tot acesta, analizând procesul și dorințele noastre și îngrijorările noastre, cred că acest Parlament, Comisia noastră, fiecare dintre noi trebuie să-și asume în continuare răspunderea și să fim pregătiți să votăm rapid. Trebuie să ne, să ne asigurăm că avantajele vor ajunge la cetățenii noștri, iar că relațiile noastre vor fi uh, întărite. Bineînțeles, trebuie să ascultăm uh, și ce spun cei care se opun acestor acorduri. Societatea civilă joacă un rol important, mai important ca oricând. Înțeleg, există în continuare îngrijorări. Niciodată nu am văzut un rezultat uh, perfect uh, al unui proces care implică atât de multe părți care trebuie să ajungă la un consens. Și faptul că întreg procesul a funcționat, având în vedere contextul politic actual, mi se pare lăudabil. Trebuie să înțelegem că nu există un acord mai bun, iar a afirma că există pune de fapt în pericol tot ce am obținut până acum. Înțeleg că cei care spun că acordul nu e suficient de bun trebuie să fie dispuși să-și asume consecințele acestor uh, afirmații și a Uh, faptului că nu se va ajunge la un acord care a fost um, cu atâta efort uh, pus la punct între europeni și canadieni. Cred că ne-ar uh, submina um, capacitatea de a, ne- de a purta negocieri comerciale la nivelul Uniunii Europene și în cele din urmă ar crea disensiuni între statele membre, ar începe să erodeze piața unică și ne-ar îngreuna, într-adevăr, efortul de a ne îmbunătăți standardele globale. Cred că este unul din uh, motivele pentru care ar trebui să acceptăm rezultatul negocierilor. Mulțumesc foarte mult acum pentru GUE, doamna Mina. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, am o întrebare care derivă din observațiile dumneavoastră de la început. partea care va intra în uh, vigoare. Doar uh, anul viitor se va pronunța sentința asupra referitoare la Singapore. Ce impact uh, va avea asupra deciziei noastre? În continuare, acordul CETA în sine. Există anumite lucruri care nu funcționează. Declarația juridică declarația Comisiei față de autoritățile canade, dreptul de reglementare e supresiune, sistemul de arbitraj, după care Comisia recunoaște că dezvoltarea durabilă și protecția mediului înconjurător se află sub uh, presiune considerabilă, sunt uh, probleme grave, serioase, care nu pot fi uh, subapreciate insistăm că Tribunalul de Justiție este cel care trebuie să se pronunțe și să... Acestea trebuie să revină competența. Există o serie de aspecte importante care nu sunt tratate în mod corespunzător în acord. Sănătate, clauza Richard, de pildă, Există um, aspecte foarte delicate care nu sunt luate în calcul. Ar trebui să impunem uh, dispoziții descriptive și nu prescriptive pentru a evita, evita un scandal. Dacă în acest fel se ignoră regulile. Partea canadiană a afirmat că tribunalul care acceptă acest acord ar fi descalificat. Domnule președinte, Aș dori să știu, aș dori ca Comisia să-mi spună cum va rezolva aceste probleme. Aceasta este prima întrebare. Următoarea. Comisia va transforma acest text într-un text juridic cu caracter obligatoriu? După care anexa va fi adăugată la acord? Pentru că dacă nu, trebuie să blocăm acest acord. Trebuie să muncim pentru a găsi o soluție reală. În caz contrar, ni se subminează uh, democrația. Acum pentru vers, doamna Keller. Mulțumesc, le mulțumesc vorbitorilor pentru contribuțiile interesante. Nu cred că problema accesului pe piață este sub semnul întrebării, pentru că și lobby-ul agriculturii, dacă pot să spun așa, a scos în evidență tot timpul Ați spus chiar că e inacceptabil că se oferă acces pe piață pentru cantități considerabile de carne de vită și de porc, după care dumneavoastră ați mai scos în evidență uh, că nu veți mai sprijini această afirmație, dar sunt convinsă că foarte mulți din colegii dumneavoastră sprijină în continuare afirmația, mulți din cei care uh, lucrează în sectorul uh, agriculturii. Sunt multe locuri de muncă care sunt uh, puse sub semnul întrebării și în ceea ce privește exporturile de lapte și afirmația canadienilor că vom elimina uh, cotele de lapte. Ne exportăm practic problemele, ne confruntăm cu o supraproducție în Uniunea Europeană, în sectorul laptelui și exportăm această problemă în Canada și nu cred că e tocmai abordarea cea mai inteligentă în ceea ce privește serviciile. Uh, și eu aș dori să ridic o serie de întrebări referitoare la această declarație cu caracter interpretativ, uh, întrebări pe care le adresez invitațiilor noștri, pentru că, de fapt, cred că acesta este principala problemă iar pentru mulți din colegii noștri este momentul de cotitură în ceea ce privește felul în care vor vota asupra CETA. Doresc să văd care părerea dumneavoastră în ceea ce privește serviciile publice și serviciile de sănătate. Multe din îngrijorările ridicate anterior vizau aceste două domenii, iar eu când am citit Uh, declarația, nu am văzut în ce fel cerințele ridicate uh, asupra serviciilor publice se vor alinia la textul uh, existent. Aș dori să primesc explicațiile dumneavoastră și să văd cum înțelegeți această declarație interpretativă. Poate înțelegeți în ce măsură această declarație are un caracter juridic obligatoriu. Acum, în ceea ce privește cooperarea cu Canada, uh, Bineînțeles, suntem cu toții pentru, dar mă întreb dacă acest lucru trebuie să vină cu uh, o majorare a costurilor uh, în sectorul sănătății de ambele părți. Aș spune că nu e tocmai ideea cea mai inspirată. În continuare, în ceea ce privește indicațiile de origine geografică, aș dori să scot în evidență că doar un număr foarte mic ar fi uh, protejat. Uh, multe din indicațiile de origine geografică din Est nu au fost incluse pe această listă. În continuare, în ceea ce privește cooperarea, totul depinde, bineînțeles, de portarea unui dialog. Ehm, iată de ce mă miră faptul că uh, unul dintre colegi uh, nu și-a schimbat opinia, având în vedere că avem uh, ambasadorul Canadei în sală, aș dori uh, să îl întreb de ce una din uh, colegii noștri eurodeputații s-a negat accesul. Vorbim, bineînțeles, și de liberalizarea vizelor. Cred că este foarte important. Comisia Libe dezbate acest lucru încă o dată, având în vedere că ambasadorul e în sală, aș dori să aflu care, sunt păreri, care e părerea lui. Mulțumesc foarte mult! Acum pentru FDD. Doamna Vighin. Eh, grazie, președinte. Eh, ringrazio anch'io gli ospiti. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc cei care au intervenit. Intervențiile au fost foarte utile și permit să vedem care este situația actuală. Este clar că nu există o poziție între Canada și Uniunea Europeană. Nu despre asta este vorba. Uh, Uh, ceea ce ar fi util, după părerea mea, ar fi să e mai degrabă o opoziție între două modele economice și cred că acest lucru a fost uh, oarecum exprimat. Avem sentimentul că avem tendința să mergem către supremația liberului schimb, dincolo de orice alte considerente sociale, morale uh, și altele. Uh, am văzut uh, cei care au intervenit, uh, cei care s-au exprimat în favoarea întreprinderilor, apoi cei care s-au exprimat în numele societății au fost mult mai critici. Deci, dincolo de aceste aspecte diferite și discuția privind utilitatea sau nu a liberului schimb, și comerțul aduce S-a spus că schimburile comerciale aduc uh, uh, beneficii celor care sunt uh, mai săraci. Acest lucru nu este dovedit. Eu cred că Uh, de fapt, uh, ceea ce aduce săracilor sunt mai multe uh, greutăți și acest lucru poate să fie văzut în mai multe împrejurări, de pildă în cadrul Mercosur. Vrem să vedem care este îmbunătățirea comercială pe care ar aduce-o CETA se vorbește de 0,08% creștere, o creștere practic imperceptibilă. Este o întrebare pe care aș vrea să o adresez reprezentanților întreprinderilor care sunt prezenți aici. Care este impactul estimat asupra creșterii pentru întreprinderile pe care le reprezintă? Pentru că datele globale uh, sunt foarte clare. Sunt uh, date uh, furnizate de Comisia Europeană. Uh, sigur, uh, Uh, de asemenea, este estimată o pierdere de locuri de muncă în jur de 360 de mii de locuri de muncă. Uh, sunt și rezultate mai proaste care sunt prezentate. Uh, deci, aș vrea ca cei care reprezintă întreprinderile să răspundă la aceste întrebări. Care este impactul pe care îl prevedeți? Și, bineînțeles, sunt și întreprinderi care au o piață stabilă în Canada și atunci o facilitare globală a comerțului nu poate decât să uh, faciliteze și mai mult situația lor. Însă trebuie să vedem ce se întâmplă cu întreprinderile care nu au o piață pe, uh, în Canada și ce uh, impact vor avea noile reglementări. Apoi o întrebare pentru comisie. Nu am înțeles foarte bine uh, uh, uh, întrebarea Uh, legată de uh, clauza Ratchet. Acest lucru nu este clar, uh, precum și chestiunea serviciilor. Trebuie să precizăm lucrurile. Și pentru ENF, domnul Ferron. Domnule președinte, dragi colegi, acest e un tratat al ultimei șanse. Dacă acesta nu va fi aprobat, Uh, politica um, Uniunii Europene uh, se va prăbuși. Acest tratat însă nu este uh, ideal. De deci ce să-l semnăm dacă nu este ideal? Oricum nu contați pe noi. Ați reunit domnule președinte, multe persoane pentru a vorbi despre semnătura acestui, semnarea acestui tratat, mai iertați, însă lucrurile nu au ajuns în final. În ceea ce privește forma uh, nu va exista un acord. Sunt experți care sunt în favoarea tratatului și, uh, în plus, acest tratat va fi uh, va intra în vigoare înainte de votul în parlamentele naționale. Deci nu e nimic nou, nimic democratic, și acest lucru nu va face decât să atâțe populația uh, uh, și uh, care va avea în față o lege și nu rezultate bune economice. Este un tratat dramatic pentru francezi pentru costurile de producție care vor fi cu 40% mai mari decât cele ale producătorilor canadieni se vor uh, pierde 50.000 uh, de locuri uh, de muncă în Franța și 200.000 la nivelul Uniunii Europene. Acest lucru este și uh, o atingere a modelului nostru de suveranitate. Uh, am un punct de vedere diferit uh, al tratatului față de dumneavoastră. Uh, am o întrebare uh, reprezentantului Copaco Cojeca dacă va exista un impact uh, negativ asupra creșterii atât în Uniunea Europeană cât și în uh, Canada, precum și o distrugere a locurilor de muncă. Oare astăzi agricultura europeană are nevoie de acest tratat într-un moment în care agricultura noastră este în profundă criză? Mulțumesc! Mulțumesc! Am uh, patru cereri de intervenție. Cinci după care voi închide lista. 6 intervenții, 7. Dragi colegi, trebuie să, uh, in, să limitez timpul de intervenție la un minut în această situație. Carolina, Manuela, Alessia, domnul Obermeier. Deci opt intervenții, de câte un minut fiecare. Maria Arena. Mulțumesc. O întrebare reprezentantului Copaco Coșeca. Cum aveți în vedere mici agricultori? Uh, am articole uh, referitoare la agricultorii uh, francezi, germani, români, care spun că nu sunt reprezentați în acest acord. Care este răspunsul Copaco Coșeca? A doua întrebare, uh, arhitecții. Uh, mai bine de 500.000 de arhitecți în Europa astăzi, o minoritate uh, sunt cei care lucrează pe cont propriu arhitecții. Deci, câți arhitecți în Europa sunt vizați de cabinete la export? Dacă aceștia nu sunt decât 10 birouri de arhitectură, uh, facem oare un acord pentru 10 birouri europene? Apoi, uh, declarația interpretativă. Am văzut că există incoerențe între ceea ce uh, se regăsesc în cele 1600 de pagini ale CETA și declarația de șapte uh, pagini. Este juridică sau nu? Incoerențele, inconsecvențele între cele două vor fi rezolvate? în ceea ce privește listele negative, faptul că investițiile sunt investiții uh, care sunt uh, uh, tratate la fel. Deci, cum rezolvăm aceste incoerențe, inconsecvențe? Domnul Cicu. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că sunt două lucruri pe care trebuie să le spunem. Nu este cel mai bun acord, dar este un acord bun. Uh, este un acord bun pentru că face posibil ca politica comercială europeană să aibă noi perspective, medind între, între, între interesele celor mici și mari. 99% din uh, tarifele vamale și 140 de indicații geografice sunt acoperite. Când vorbim despre mic și mare, există o diversificare obiectivă. Uh, companiile mici au nișe. Întreprinderile mari doresc uh, o bucată mare din uh, piața internațională o politică comercială va putea să existe numai cu un acord de acest tip ca CETA. Trebuie să recunoaștem uh, rolul acestei comisii pentru că al minteri uh, vom ajunge la concluzia că nu putem să susține niciun alt acord, pentru că nu are niciun rol de jucat. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, tuturor acelora care au intervenit doamna Rodriguez Piniro Fernandez. Eu am câteva întrebări pentru comisie. De ce sectoare strategice, când vine vorba de protecția dezvoltării durabile, de mediul înconjurător, sectoare ca mineritul, transportul, energia, nu au fost incluse? Aș dori de asemenea să știu de ce, deși s-au înregistra progrese în ceea ce privește um, indicațiile de origine geografică. Există în continuare um, anumite restricții în țara mea, de pildă, sunt uh, înregistrate, sunt recunoscute 101 indicații de origine geografică, în timp ce pe listă se află doar 27. Aș dori să știu de ce. Pe de altă parte, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește achizițiile publice au fost uh, introduse, au fost incluse în sfârșit statele subfederale, dar dacă acest lucru nu este însoțit de recunoașterea a uh, tot ce face trimitere la ingineria civilă, atunci uh, totul va rămâne uh, gol, ar putea să fie util pentru întreprinderi, dar nu pentru profesioniști. Mulțumesc, doamna Giurgani. Mulțumesc. că Un prim comentariu ar fi că nu este o uh, semn de respect uh, să uh, respingem uh, uh, comentariile făcute de experți ca fiind un mit sau o fantezie. Cred că acest uh, lucru nu este uh, bun. Trebuie să găsim o poziție comună legată de uh, CETA. Vreau să vă întreb în legătură cu această declarație uh, interpretativă, dacă nu există drepturi uh, mai mari pentru investitorii internaționali, asta nu înseamnă că restrângem capitolul investiții la investițiile naționale? aș vrea să mi se spună în mod explicit de ce având uh, drepturi mai mari decât uh, de obicei, al minter, puteți să uh, acceptați să fiți tratat pe picior de calitate cu investitorii naționali, pentru că acest lucru ar trebui să se regăsească în textul acordului și nu într-o declarație interpretativă. Domnul Obermeier. Um, fragen, uh, für... Două întrebări. Prima adresată domnului Persenen. Uh, CETA uh, ar trebui să protejeze standardele de protecție ale consumatorilor, iar acum știm că uh, alimentele care conțin uh, organisme modificate genetic Um, sunt interzise în Europa, în timp ce în Canada sunt permise. Uh, cum ne asigurăm așadar prin uh, CETA că nu ajung pe mesele europenilor uh, organisme, alimente cu organisme modificate genetic? În continuare, standardele ar trebui să fie armonizate în ideea că există standarde comparabile, dar se pare că nu în ceea ce privește protecția consumatorilor. Știm că Europa, de pildă, promovează principiul precauției, cu toate că uh, procesul american este mult mai simplu pentru a verifica, de pildă, aprobarea. Mă întreb dacă nu ar apărea un conflict între aceste două principii care ar trebui în cele din urmă rezolvat din punct de vedere juridic și care ar fi principiul care uh, s-ar confirma în cele din urmă. Și o ultimă întrebare adresată uh, raportorului care a spus că cei săragi vor profita în cele din urmă. Ați putea să ne oferiți exemple concrete în acest sens? Mulțumesc! Ale a Mrs. Melema, ehm, volevo... Mulțumesc o întrebare uh, concretă. Care sunt studiile, faptele care susțin uh, ceea ce s-a spus în legătură cu preocuparea legată de creșterea prețului medicamentelor? Cum acest lucru va avea un impact asupra prețului medicamentelor în Europa. Și uh, cum poate fi argumentată cum poate fi uh, argumentat uh, declarația că vor crește numărul de boli din această privință. Mulțumesc, domnule Gras van der Heinz. Este un acord foarte bun, dar nu cel mai bun. Știm acest lucru. Știm care sunt efectele Mm, efecte minime, dar riscul considerabil, lucru confirmat și de multe studii. Există numeroase puncte critice, nu am să le reiau aici, dar trebuie luate în serios. Cred că am adoptat rezoluții uh, referitoare la aceste puncte critice. Iată de ce mă întreb dacă avem acum această declarație suplimentară, suplimentară care încă o dată nu reflectă ce ne dorim noi, cum se poate ca în cazul principiului precauției ă, acesta să fie amintit clar, pentru că noi, pentru noi este foarte important să ă, ne menținem standardele și mecanismele de sancțiune. Se spune, da, da, da, ă, totul este conținut în tratat, însă eu cred că e nevoie de o formulare foarte clară și tocmai aceste mecanisme de sancțiune ar fi foarte importante pentru că pot îmbunătăți standardele noastre. Aș dori să știu de ce acest lucru nu se apare în text și nu ar fi mai bine, având în vedere că știm că uh, un bun acord ar fi bun uh, pentru viitor dacă s-ar emite un nou mandat uh, în care să conțină, de fapt, toate inițiativele pe care Comisia le-a promovat prin rezoluții. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit de un lucru foarte grav. Dacă într-adevăr Jose Bove este blocat să intre în Canada, uh, pentru că și-a susținut uh, ideile în acest uh, context de dezbateri pe marginea CETA, cred că trebuie să primim asigurări, pentru că există îngrijorări majore în această privință. Într-adevăr, acest uh, tratat este ambivalent, pentru că unii ne spun că impactul pozitiv, uh, impactul comercial va fi uh, pozitiv. Lucrurile sunt însă uh, contradictorii. Am o întrebare uh, reprezentantului COGECA uh, în ceea ce vește Brexit-ul, pentru că s-au negociat cote pentru carnea de porc, uh, de vită cu Regatul Unit, însă Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană cum uh, uh, vor fi repartizate, care va fi impactul asupra agriculturii uh, europene, care este oricum în dificultate în aceste sectoare. Apoi, o întrebare pentru reprezentanta serviciilor publice, dar și pentru toată lumea. Avem această declarație interpretativă. Am înțeles că asta trebuie să fie un argument suplimentar pentru toți colegii care găsesc că CETA este formidabil. Însă se pune o problemă. Chiar dacă are o valoare juridică obligatorie, când există Uh, cum procedăm atunci când există o contradicție între tratat și declarație? Cine va tranșa problema? E o întrebare cât de cât importantă. Acum voi da uh, cuvântul uh, experților, două minute pentru fiecare, după care voi da cuvântul comisiei și ambasadorului Costello, ambasadorului Canadei. Și, nu în ultimul rând, voi da cuvântul uh, raportorului nostru domnul uh, Pesonan. Uh, în ceea ce privește accesul la piață, am spus că văd un risc potențial pentru o uh, tulburare a pieței cărnii de, vac, de vacă și de porc. Este însă un pachet, putem să trăim cu asta atunci când aceste sectoare sunt gestionate în ceea ce privește accesul Uh, pe piață. De asemenea, suntem foarte interesați să vedem o gestionare a uh, cotelor tarifare uh, în sectorul laptelui de partea canadiană. Sigur, este o diferență nu exportăm problemele noastre, însă realitatea este că Uniunea Europeană nu se va reîntoarce uh, la construirea unui zid în jurul Uniunii atunci când e vorba de uh, piața lactatelor, uh, mai ales în condițiile embargoului Rusiei. Uniunea Europeană a luat parte activă în discuțiile Uniunea Europeană-Rusia-Crimea, deci agricultorii plătesc acum prețul. Deci și dumneavoastră dumneavoastră, Parlamentul European, trebuie să susțineți accesul fermierilor uh, europeni pe piața uh, canadiană. Sigur, uh, privesc lucrurile din punctul, de vedere, din punctul meu de vedere. Avem o piață unică, trebuie să Uh, ajungem la un echilibru pe această piață și este uh, esențial să susținem pe deplin Comisia Europeană atunci când încearcă să găsească piețe alternative pentru uh, produsele de înaltă calitate. În ceea ce privește IMM-urile, gestionarea tarifelor la export către Canada și a celor în Uniunea Europeană Uh, trebuie să uh, uh, presupună o implicare a IMM-urilor și susțin Comisia Europeană. De fapt, la ultima rundă de negocieri am încurajat Comisia Europeană să aibă în vedere acest lucru. În ceea ce privește OMG-urile, acordul nu include nicio, niciun semn de întrebare sau semn de întrebare referitor la uh, legislația uh, actuală. Deci nu ne așteptăm la un impact specific. În ceea ce privește Brexitul, mai ales uh, cotele de import și export, Comisia Europeană planifică acest tip de abordare dacă va exista un acord la pachet, însă Uh, Uniunea Europeană este, uh, are responsabilitatea gestionării acestor uh, tarife și nu cred că putem să lucrăm selectiv pentru că am deschide o cutie a Pandorei pentru fiecare produs. Doamna Santos. Thank you. On the question of whether... Mulțumesc privind întrebarea dacă acest uh, acord e uh, suficient de bun sau va avea un impact bun asupra întreprinderilor și afacerilor. Am dat uh, un exemplu de tarife pe, pentru sectoare care sunt compuse complet din IMM-uri și care acum nu au acces la piața canadiană. Pentru că dacă plătești 81 taxe vamale, n-ai cum să concurezi pe piețele canadiene sau americane. Deci e clar că există ori niște oportunități. Nu e o piață uriașă, ați vrut să spuneți, dar dacă ne gândim la toate celelalte acorduri despre care vorbim și sunt multe, majoritatea nu merg în direcția în care ar trebui, dar uh, sigur trebuie să oferim oportunități companiilor noastre și cu siguranță Canada stabilește un precedent bun și dacă nu se rezolve toate problemele noastre de acces la piață, măcar va contribui la îmbunătățirea situației pentru multe IMM-uri în multe țări europene. Apoi, în ce privește investițiile și protecția investițiilor, cred că știți poziția noastră foarte bine. Noi, Business Europe, nu suntem uh, foarte mulțumiți de actualul sistem ICS și vedem de asemenea declarația interpretativă uh, limitând foarte mult capacitatea investitorilor de a folosi acest sistem de reglare a conflictelor, sistem ICS, vorbim în multe cazuri de obligații care rezultă din tratat. Și avem foarte multe dubii dacă tribunalele naționale vor putea aplica aceste reglementări și aceste obligații care rezultă din tratat. Când vorbeam, de exemplu, despre obligații pentru uh, obligația canadienilor să folosească, să trateze companiile europene ca pe cele canadiene, asta vin din tratate. Va fi competentă, uh, va fi competent Tribunalul Național să uh, aplice această prevedere. Deci trebuie să avem un sistem, deși, în opinia noastră, sistemul actual nu este cel mai bun. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Picea. Mulțumesc. În ce privește comentariul făcut în legătură cu numărul de arhitecți care ar putea beneficia de abilitatea de a-și exporta serviciile. Nu putem prezice exact asta. Ne-am uitat pe de parte la volumul de trafic constant între Franța și Quebec. Acolo se pot exercita uh, drepturile conform acordului în 2008 privind serviciile profesionale. Au fost cam 175 de birouri care s-au creat în Quebec. Dar dacă ne uităm și la mobilitatea profesională în general, vedem că în timp ce uh, mobilitatea transfrontalieră în Uniunea Europeană a scăzut de la începutul recesiunii, pentru că e mai puțină activitate, a crescut în afara Uniunii, în mod gradual. Uh, diferite tipuri de muncă pe care îl găsesc oamenii într-o țară în care 80% dintre profesioniști sunt mobili, se raportează cifre mai mari în ce privește veniturile unor dublu față de cerere. Mulțumesc, doamnă Clark. Mulțumesc. Cred că suntem de acord că nu ne așteptăm ca CETA să rezolve toate problemele. Am spus la început că ne așteptăm ca uh, să se reglementeze comerțul, ne așteptăm să știm ce vrem să reglementăm și ce nu, cum a discutat recent Parlamentul și cum ați menționat și noastră, domnule președinte, diamantele din zone de conflict. Am văzut rapoarte privind instrumentele de tortură. Nu vrem să facem comerț cu orice. Vrem, de asemenea, reguli globale și asta este una dintre preocupările noastre, pentru că CETA uh, se îndepărtează de la regulile OMC, cum ar fi listările pozitive și clauzele de blocaj. Și, într-adevăr, sistemul de uh, rezolvare a disputelor între investitori, vrem oare să creăm un astfel de sistem global? Nu. Vrem să creăm o regulă globală care să spună că nu avem un astfel de sistem. Deci este o preocupare legată de tipul acesta de reguli și de comerț și cred că nu există scurtături pe care comisia pe care poate să le am. Pare rău, cu respect vă spun că trebuie să vedeți riscurile și beneficiile, așa cum am încercat și noi să facem, și trebuie să vedeți care e echilibru. Și după părerea noastră, nu e un echilibru destul de bun. În ce privește serviciile publice și sănătatea, cred că s-a spus deja foarte mult, dar am constatat că Parlamentul a avut o discuție privind, foarte interesantă prin criza din sistem și austeritatea din sistem și sunt Uh, lucruri de acolo care ar putea ajuta această discuție, pentru că avem într-adevăr nevoie de investiții publice și de servicii sustenabile pentru a crea locuri de muncă și creștere economică și împărtășesc ce mi-a spus vecinul meu că 40% dintre arhitecți lucrează în contracte publice. Asta este încă un motiv să avem reguli bune privind uh, contractele publice și interpretarea noastră a capitolului privind achizițiile publice este că e un pas înapoi uh, de la regulile Uniunii Europene, începește criteriile sociale și de mediu și închei spunând două lucruri. Mai întâi, trebuie să spunem, sunt sau nu probleme în CETA? Dacă nu credeți că sunt probleme în CETA, atunci declarația nu are nicio, niciun sens. Dacă credeți că sunt probleme în CETA, atunci trebuie să vedem dacă declarația rezolvă aceste probleme. Deci cred că asta e problema, asta e sarcina și după noi e foarte greu de înțeles cum poate o declarație să rescrie bucăți din text care nu sunt bune. Și ca să vă dau un exemplu în declarație, ce se spune trebuie echilibrat cu ce nu se spune. Deci, adevărul are nevoie de și de lucrurile care nu se spun. Nimeni n-a spus că uh, CETA privatizează guvernele. Deci să pui asta într-o declarație nu ajută. Ce ar fi util ar fi să spui că CETA nu subminează reglementările. Mulțumesc, doamna Răncea. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să susțin uh, uh, apelul unor membri de a chestiona statutul juridic al acestei declarații. Avem dubii cât de obligatorie din punct de vedere juridic va fi atunci când vor exista procese. Salutăm uh, declarația prin care preocupările societății civile sunt în sfârșit recunoscute și, într-adevăr, implicarea societății civile e fără precedent și asta nu s-a întâmplat în timpul negocierii textului. Noi credem că uh, această declarație nu ne asigură deloc și nu arată decât că negociatorii recunosc că sunt anumite preocupări pe care textul nu le abordează suficient și extrem de interesantă este formularea privind protecția investițiilor ca părțile să poată emite eh, note de interpretare obligatorii și să folosească aceste prevederi pentru a evita uh, interpretarea greșită a CETA de către tribunale. Asta uh, ridică semnale alarme și confirmă temerile că acordul poate fi interpretat greșit. Ideea că acestea pot fi corectate mai târziu într-un angajament de a a aborda orice probleme care există în, mod, uh, în timp scurt, nu ni se pare una foarte pragmatică și credibilă. Deci am vrea să știm cum va funcționa asta în practică. Și repetăm uh, apelul nostru că uh, problemele juridice legate de arbitraj trebuie investigate acum. Asociația judecătorilor germani a cerut un aviz de la, de la Curtea Europeană de Justiție și sperăm că și Parlamentul va face același lucru mi se pare vital să obținem acest lucru acum pentru a evita mulți ani de uh, confruntări juridice mai târziu, mai ales în ce privește protecțiile legate de, uh, clauzele legate de protecția investițiilor. În ce privește creșterea uh, disponibilității produselor care afectează sănătatea ca urmare a acestui acord și, de asemenea, problema medicamentelor ieftine, impactul asupra prețurilor. Am credem că e suficient timp să facem o evaluare de impact pe amândouă, astfel încât statele membre să poată să își facă aranjamentele uh, potrivite și să încerce să compenseze orice, afect, orice problemă. În regulă. Și acum uh, reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Încerc cer scuze că nu voi răspunde la toate întrebările, pentru că altfel nu vom încheia niciodată. Câteva comentarii. Întâi, preocupările pe care le-am auzit astăzi sunt repetate de mult, le luăm foarte serios, de aceea în ultimii doi ani am fost angajați într-un exercițiu intensiv de explicare a uh, ce am făcut. Totuși, faptul că luăm în uh, serios aceste preocupări nu înseamnă că uh, subminăm procesul instituțional al Uniunii Europene. Comisia a negociat un acord, noi credem că este un acord bun, credem că aceste preocupări care nu sunt au fost uh, vizate în acord și sunt protejate. Este acum treaba Consiliului să uh, încheie acordul cu consimțământul Parlamentului. E treaba noastră să decideți dacă acest acord este destul de bun sau nu. Am negociat, negocierea s-a terminat. Acum vedem dacă acest acord e suficient de bun pentru Europa și pentru Canada, dar sigur asta e decizia lor. Spun asta pentru că declarația comună este o declarație interpretativă. Nu schimbă acordul, nu este menită să schimbe acordul și, după părerea noastră, nu există nicio contradicție între declarație și ce e în acord. Pur și simplu încercăm să explicăm în, mm, în cuvinte cât mai uh, simple ce se exprimă în termeni juridici în acord. Ca să mă refer doar la una dintre preocupări, serviciile publice, și apropo, de, din partea sindicatului uh, serviciilor publice, ni se spune că CETA incită la privatizarea serviciilor publice. Noi putem spune că nu. Și putem să vă dăm trei pagini de uh, citate juridice de ce nu. Și unde sunt prevederile care arată că CETA nu stimulează, nu incită la privatizare. Dar dacă cineva avea încă vreun dubiu. Am spus asta și în cuvinte cât mai simple. CETA nu oprește uh, preluarea serviciilor private și aducerea lor înapoi în cadrul public atunci când o autoritate publică care a privatizat un serviciu nu e mulțumită de rezultate. Putem dovedi de ce, acest lucru, de ce lucrurile stau așa. Nu ne așteptăm ca la fiecare cetățean să fie un expert în uh, drept internațional. Deci spunem asta în termeni cât mai simpli. CETA nu uh, împiedică uh, autoritățile locale să aducă înapoi în serviciu în sfera publică dacă uh, în sfera privată acesta nu performează. Începește valoarea declarației. Aș putea să vă dau o declarație de ce, conform Convenției de la Viena privind legea, legislația tratatului, această declarație are valoare juridică am reușit să punem uh, la oaltă uh, serviciile juridice canadiene ale Comisiei și Consiliului și știți că asta nu se întâmplă în fiecare zi. Și serviciul juridic a descris această declarație drept o interpretare obligatorie pentru uh, tribunale, pentru curți și tribunale. Deci un tribunal care ar interpreta CETA conform acestei declarații, dacă ar avea dubii în legătură cu textul convenției, n-ar avea altă alegere decât să urmeze această interpretare. Discuția privind declarația nu este încheiată, va exista o versiune finală, sperăm în următoarele câteva zile, dacă reușim să obținem o decizie a Consiliului săptămâna viitoare, dar încă se lucrează pe uh, chestiuni de importanță destul de mare. Și câteva comentarii ca să clarific unele neînțelegeri. Am menționat serviciile publice, apa, serviciile de sănătate și educație. Pare rău, dar e vorba și de a respecta legile democratice ale statelor membre. Uh, unele state membre au privatizat serviciile acestea uh, complet sau parțial, e alegerea lor. Uh, dar până nu schimbă opțiunea, avem o piață unică în care activitățile private sunt în competiție unele cu cealaltă. Dacă aceste state membre își vor schimba opinia și vor aduce complet în sfera publică aceste servicii, uh, CETA nu le va bloca această intenție și nici uh, investitorii să nu putea face nimic în privința asta. Dreptul de reglementare. Din nou, uh, limbajul folosit în, declarație și în acord e cât se poate de, de, de clar. Nu ne abandonăm dreptul de a reglementa, drept, însă dreptul de a reglementa în Europa nu, uh, nu este nelimitat. Vă șochează pe cineva acest lucru? Că e limitat de toate, uh, toate Constituțiile. Autoritățile de reglementare nu pot să facă ce vor ele. Trebuie să acționeze în cadrul unor reguli. Regulile pe care le avem în CETA respectă în totalitate cadrul de reguli uh, privind reglementarea Uniunii Europeană și statele membre. Câteva comentarii legate de OMG-uri. Uh, uitați-vă la ce vă spun. Niciun fel de produse uh, modificate genetic care nu sunt autorizate în Uniunea Europeană. Nu vor fi importuri de OMG-uri din uh, Canada, OMG-uri neautorizate în Uniunea Europeană. Este absolut sigur. Precauția este un principiu fundamental, este înscrisă în tratatul nostru Comisia nu va fi cea care să încalce ea însăși tratatul Uniunii Europene. Canada a recunoscut acest lucru și încă de la începutul negocierilor a existat un acord politic uh, că nu vom renegocia uh, condițiile de aplicare ale principiului precauției. Asta ar fi dus la un refuz clar din partea noastră că nu vom negocia. La fel cu OMG-urile sau cu carnea de vită tratată cu hormoni. Uh, indicațiile geografice. Nu toate miile de produse cu indicație geografică pe care le avem noi sunt uh, comercializate la nivel internațional. În acest acord există o selecție făcută la cele a statelor membre. Comisia nu a respins niciodată nicio cerere de la un stat membru. De fapt, adesea am cerut uh, să, să retragem produse de pe și uneori am adăugat produse în ultimul moment. Deci ce aveți aici este rezultatul cererii statelor membre, nu știu care sunt statelor membre, din câte știu din modul în care operează, i-au întrebat pe cei care fac comerț cu aceste produse. Deci este o imagine destul de corectă a ce se comercializează sau e posibil să se comercializeze în Canada sunt sigur că cineva într-o zi va decide că vor să comercializeze un produs adițional, dar nu uitați că până când, înainte de CETA, Canada se opunea complet noțiunii de indicație geografică. Acum am convins Canada să creeze un sistem sui generis care seamănă cu cel al Uniunii Europene. Avem uh, provincii canadiene care își creează propria legislație de, uh, în acest domeniu similară cu Europa și bun, nu spun că uh, ei vor uh, urma complet modelul nostru, dar vor fi foarte mulți oameni în Canada care vor cere un sistem uh, similar cu cel european de indicații geografice. Un comentariu scurt în legătură cu valoarea acestui acord. Când vă uitați la cifrele macroeconomice, aproape totul e foarte mic față de dimensiunile economiei europene. Asta se traduce în miliarde de euro de exporturi suplimentare, mii de uh, locuri de muncă suplimentare sau locuri de muncă salvate. Nu știu dacă e vreun studiu al Comisiei care să spună că se pierd 168.000 de locuri de muncă. De fapt, nu cred că este niciun studiu oficial al Comisiei. Vom, lucrăm asupra acestei chestiuni. Uh, dezvoltarea sustenabilă este obligatorie. Nu avem sancțiuni, dar asta e politica unanimă a Uniunii Europene. Toate statele membre sunt unanime și Parlamentul este pentru. De ce? Există o întreagă dezbatere dacă sancțiunile sunt utilizabile pentru încărcările legislației muncii față de țări membre. Și va fi o dezbatere în Europeană dacă această abordare ar trebui schimbată. Și va fi o dezbatere lungă și dificilă, dar nu schimbăm asta printr-un acord, pentru că nu avem mandat să facem acest lucru. Dar am promis că vom redeschide această chestiune uh, împreună cu Canada și o vom reexamina și până atunci sperăm că vom avea o atitudine mai clară în Europa dacă vrem să ne schimbăm abordarea sau nu, dacă vrem să introducem sancțiuni comerciale pentru încălcările legislației și drepturilor uh, muncitorilor. Și dacă se va întâmpla acest lucru, o vom face în acest moment, însă aceasta nu e o politică a Uniunii, a Consiliului sau a Parlamentului. În ultimul rând, Cineva a spus că acordurile comerciale nu trebuie să rezolve totul. Nu, nu trebuie să rezolve toate problemele lumii. Ele creează locuri de muncă și creează bogăție, bunăstare. Nici măcar nu garantează o distribuție corectă a acelei bunăstări. E treaba noastră de funcționari publici, de parlamentari, să ne asigurăm că ceea ce este produs prin acest acord se distribuie în mod corect. Asigur Organizația Internațională a Comerțului uh, uh, uh, Organizația Internațională a Muncii asigură ea eliminarea tarifelor, nu, a vamale nu, ci doar asigură respectarea anumitor drepturi. Cred că CETA este cel mai bun rezultat pe care l-am putut obține. Nu că uh, nu se poate spune că în Canada nu se recunosc principiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii, dar au unele probleme politice legate de anumite convenții specifice și CETA i-a ajutat să-și schimbe atitudinea și suntem foarte bucuroși și foarte mândri de asta. Însă un acord uh, comercial nu este un acord privind uh, drepturile forței de muncă și nici nu ar trebui să fie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru aceste răspunsuri și privind caracterul uh, obligatoriu din punct de vedere juridic al declarației uh, care respectă articolul 31 din Convenția de la Viena. Sigur, vom uh, cere și opinia serviciului juridic pe această chestiune, dar cred că acesta este unul dintre elementele cruciale care trebuie rezolvat caracterul obligatoriu din punct de vedere juridic, astfel încât declarația să facă parte din uh, întregul pachet, întregul acord. Așadar, doamna ambasador, ați ascultat această discuție minunată și toate comentariile. Care este opinia dumneavoastră? Cred că e greu să vorbesc pe domnul Marau. Nu, este o onoare să mă aflu aici. Uh, pentru un, uh, un canadian este o onoare să mă aflu aici, în inima Europei, în această dezbatere Învățăm de fiecare dată foarte multe lucruri, am luat notă, sigur nu voi putea răspunde la toate, dar dați-mi voie să uh, fac câteva uh, comentarii în legătură cu ce s-a spus și promit că voi fi succint. Sper că voi fi undeva între uh, metafizică, pentru că mi-ar plăcea o dezbatere privind natura și rolul paradisului și partea tehnică, pentru că domnul Maro Domnul Maro este un virtuos, un virtuos al, al problemelor tehnice și apreciez foarte mult comentariile sale. Câteva lucruri pe care le pot uh, comenta. Salutăm susținerea comunității agricole europene, înțelegem și împărtășim preocupările legate de sensibilitățile în aceste zone, credeți-mă, le avem și noi în Canada. Cred că a fost o zonă dificilă, dar cred că am făcut realizări semnificative înțeleg uh, riscurile de tulburare a uh, situației, dar în ce privește uh, accesul la, cana, la piața canadiană, mai puțin a produselor canadiene în Europa 1% la vită și 0,5% la port. Deci nu cred că va fi o schimbare foarte mare. Va fi o schimbare pentru accesul producătorilor europeni în Canada, și mă bucură că se sublinea problema indicațiilor geografice. Nu vă spun că asta a fost uh, atât de dificil pentru noi. Uh, știți că adesea sunt uh, verișorii noastre care au adus propriile tradiții europene în Canada și e foarte greu pentru ei să înțeleagă de ce nu mai pot să, să le continue, dar am înțeles cât de importante pentru Europa și le-am acceptat. Deci a spus Penny Clark și Meniancio, Uh, regretăm uh, opoziția noastră, dar sper că înțelegeți că împărtășim uh, angajamentul față de serviciile publice și noi suntem mândri de serviciile noastre publice din Canada. Ne-am protejat prin alte acorduri comerciale și suntem angajați să-l protejăm și prin acest acord și de aceea vrem să știm foarte clar care este reglementarea și că se respectă toate regulile de sănătate, de siguranță și mai departe. Sper că această declarație interpretativă va fi utilă, toată lumea s-a referit uh, la ea. Maro uh, mi-a confirmat uh, înțelegerea, deci lucrurile nu s-au terminat, mai trebuie să, termine, să fie aprobată în Coreper astăzi și când mai avea versiunea finală, pentru că au fost foarte multe versiuni în mass media, eu nu vreau să dau atenție acestora, vreau declarația finală. Deci când primim declarația finală, sper că o vom putea examina și vom, se va explica înțelegerea mutuală a părților și sper, noi dorim cu toții să ne explicăm foarte bine intențiile. Sper că asta e util. O discuție care a fost inițiată prin uh, eforturile primului ministru Trudeau și a ministrului Freeland și a, ale, dar și ale sindicatelor și mai departe. David Martin începește convenția OIM dreptul la negociere colectivă, suntem angajați față de ratificare. ei. Sigur, asta afectează jurisdicția teritoriilor și provinciilor noastre. Ele toate trebuie să consimtă la uh, această ratificare. Principiile majore ale acestei convenții sunt deja în legislația canadiană, deci nu e nimic uh, controversat, pur și simplu e un proces care uh, continuă și sperăm ca foarte curând să avem o dată la care acesta se va ratifica. Vă mulțumesc de asemenea pentru faptul că ați spus că am avut discuții extrem de constructive, am învățat foarte multe lucruri, individual și cu membrii, dar și în uh, astfel de situații și apreciem. A fost foarte util pentru noi. În ce privește vizele, știți că am făcut un angajament în iulie ca să oferim un calendar pentru ridicarea cerințelor legate de vize pentru europeni în Canada vom îndeplini acel angajament foarte curând, asta e tot ce vă pot să vă spun. Și în legătură cu un caz special care a fost în mass media, în legătură cu aplicarea legislațiilor uh, uh, canadiene în domeniul dizabilităților, nu pot comenta asupra unui caz particular din cauza unor motive evidente, dar uh, sunt sigur că toți colegii mei vor urmări acest subiect. În ce privește IMM-urile, vreau să subliniez faptul că IMM-urile canadiene sunt, uh, susțin prin asociațiile lor, susțin CETA, la fel cum au susținut și NAFTA, pentru că au înțeles beneficiile. Noi suntem partenerul mic uh, din această relație. Noi suntem 37 uh, de milioane, voi sunteți 500 de milioane, deci suntem, că, suntem mici. Dar uh, IMM-urile văd beneficiile, înțeleg beneficiile și de aceea suntem dorniți să continuăm. Au mai fost și alte puncte, ia să vedem. Nu? În general, vreau să spun să, cum văd canadienii această chestiune. Canadienii spun, știm că suntem o societate deschisă, susținem comerțul pentru că asta e cheie pentru creștere economică. Pentru canadieni asta e o problemă de diversificare și în primul rând ne uităm la Europa, dincolo de piața Statelor Unite. Primul ministru Trudeau a fost uh, ales pe un angajament de a susține clasa de mijloc și am făcut un studiu comun prin care arată că acest uh, acord va crește cu 20% comerțul bilateral. Noi vrem să vedem această creștere care se traducă în prosperitate și locuri de muncă pentru clasa de mijloc și asta bineînțeles, duce la discuția la rolul statului. Considerăm că e un acord progresiv. Suntem angajați față de o guvernanță puternică, așa cum sunteți și noastră, împărtășim aceleași valori și model social. Înțelegeți acest lucru. Uneori facem lucrurile în mod diferit, dar noi credem că asta este cel mai, acord, cel mai progresiv acord comercial Uh, ministrul Cristina Freeland, care a fost în acest uh, Parlament, și primul ministru Trudeau sunt uh, angajați față de o agendă comercială progresivă la nivel global. Vrem să adresăm multe din temerile și frustrările cetățenilor. Sunt mulți oameni care își pun întrebarea încotro merge globalizarea, care sunt beneficiile comerțului. Vor să se asigure că vorbim despre o creștere inclusivă. Deci suntem deschiși față de această discuție peste tot, pentru că acestea sunt valori uh, cheie pentru noi. Și asta pune totul în contextul uh, chestiunii strategice și întrebării unde merge, încotro merge lumea. Sigur, o discuție mult mai mare. Trebuie să vedem că lumea se schimbă, apar noi puteri, regulile economiei globale evoluează și considerăm că deși uh, CETA nu va schimba lumea, ne va permite să scriem reguli corecte pentru comerțul uh, global mai degrabă decât să așteptăm să ne scrie alții reguli, carnetul de reguli. Deci apreciem, apreciem faptul că sunteți parteneri și știm că sunteți prieteni și începește parteneriatul. Sper că înțelegeți că relația noastră este foarte aprofundată, suntem angajați față de aceleași obiective, aceleași priorități în lume. Asta nu este un accident. Asta e pentru că vedem uh, provocări similare. Suntem angajați față de legislația internațională, față de lupta împotriva schimbărilor climatice, față de nevoia de securitate comună, vecinătate europeană, drepturile omului, egalitatea de gen și creșterea inclusivă. CETA ne va aduce mai aproape în tot ce facem, cred acest lucru și nu cred că e doar despre guverne și despre uh, afaceri, e și despre oameni și aici uh, închei, asta, uh, acordul va aduce oamenii mai aproape. Prevederile de mobilitate sunt importante, am văzut toate acordurile noastre uh, aduc oamenii mai aproape și mă citesc pe mine. Eu m-am uh, îndrăgostit de Europa mult, cu mulți ani în urmă, m-am îndrăgostit și de european că, și m-am măsurat cu ea și am făcut câțiva uh, copii. Deci e un exemplu despre lucrurile mai pământe care se întâmplă când europenii și canadienii uh, se unesc. Mulțumesc foarte mult, trească dezbaterea. Președintele, mulțumesc, cred că ați, uh, a, a, atacat foarte multe puncturi. Dacă mai sunt uh, chestiuni rămase în suspensie, puteți să le discutați uh, bilateral oricând. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul raportorului. Um, Mulțumesc, domnule, raport, domnule președinte, dragi colegi, dragi invitați, câteva observații suplimentare. În primul rând, în ceea ce privește avantajul pentru săraci. Aș da un exemplu și o lectură suplimentară a celor care caută um, date în primul rând, dacă facem ca acest acord să funcționeze, atunci producătorii de textile în țări ca Indonezia, Bangladesh ar putea să vândă aceste produse clienților uh, bogați din Canada și Uniunea Europeană. În continuare, un alt lucru care nu este promovat, vă rog uh, o revistă de renume, explică foarte clar cum uh, funcționează, de fapt, acest transfer al avantajelor înspre săraci. În continuare, în ceea ce privește valoarea și poziția comercială, aș fi de acord cu colegul din Finlanda, pe Sinen. Vedeți, Uniunea Europeană, pe bună dreptate, s-a poziționat împotriva Rusiei prin sancțiuni după agresiunea din Ucraina. Este o atitudine, o reacție bazată pe valori. Bineînțeles, o țară ca Finlanda, tocmai ca și țara mea și multe alte țări, așteaptă ca Uniunea Europeană să ofere piețe alternative. Și unde, dacă nu, în, într-o țară cu valori uh, asemănătoare, tocmai ca și Canada. Aș spune însă că pentru o parte dintre noi, nu pentru toți, pentru o minoritate, hotărârea vis-a-vis -vis de CETA nu se referă la date concrete, ci e o luptă ideologică. Prin urmare, dacă privesc felul în care se înțelege declarația interpretativă comună, aceasta nu e menită să îmbunătățească CETA, nu e nimic în regulă cu CETA, e menită doar să ne ajute să înțelegem pe cei care dorim să înțelegem la ce anume se referă. Pentru că dacă vreți o implicare directă a publicului în luarea deciziilor, trebuie atunci să putem oferi aceste informații într-un mod ușor de înțeles. Iată cum trebuie să înțelegem această declarație. Există oameni minunați în extrema dreaptă și extrema stângă, dacă îmi permiteți, care ar spune cu mare plăcere că nu sprijină CETA doar pentru că nu e un acord ideal paradisiatic. Însă, în același timp, ar face comerț cu țări ca Rusia, fără a pune întrebări suplimentare, căutând doar bani. Iar acest lucru, din păcate, e adevărat dacă privim uh, cuvintele pe care le folosesc aceste persoane. În continuare, aș spune că noi, majoritatea Parlamentului European și cred că majoritatea Parlamentului European, în tocmai ca și partidul pe care îl reprezint eu, pp ul va fi în favoarea creșterii uh, economice și în acest fel acest acord economic va deveni realitate cât se poate de repede. Vă mulțumesc pentru discuție! Mulțumesc foarte mult uh, raportorilor, mulțumesc foarte mult experților, le mulțumesc, le urez toate cele bune, vă mulțumesc pentru raportul la discuție, mulțumesc domnului ambasador, domnului Mara și cred că vom păstra legătura în lunile care urmează. Toate cele bune! Okay. So, then we switch to um, point... Trecem la punctele 6 și 7 este o discuție în comun refer, referitoare la extinderea la comerțul bilateral cu textil, a dispozițiilor acordului de parteneriat și cooperare cu Uzbekistanul. Vă rog. Pot înțelege că doriți să părăsiți sala. Este însă un subiect foarte important pentru că discutăm de uh, drepturile angajaților și despre munca forțată în cazul copilor. Vă rog așadar să păstrați liniștea. Purtăm o dezbatere în comună, în comun. Am amânat acest exercițiu timp îndelungat pentru că se înregistraseră cazuri de muncă forțată la copii în Uzbekistan cerusem OIM să verifice situația și să vadă cum pot fi remediate lucrurile, iar în lunile trecute am purtat uh, un uh, dialog cu OIM, am primit uh, o declarație în acest sens din partea OIM, iar astăzi purtăm primul schimb de opinie cu raportoarea noastră, Maria Arena. Am să-i dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să spun chiar de la început, vis-a-vis -vis de cele spuse deja, că acest dosar va arăta că nu toată lumea dă dovadă de o abordare ideologică. Într-adevăr, ați uh, afirmat deja în 2011, Parlamentul a primit din partea Consiliului o solicitare de concentrare asupra protocolului textil. În decembrie, Parlamentul a votat un uh, raport intermediar care includea o serie de recomandări și ratificarea protocolului textil a fost condiționat de îmbunătățirea situației în ceea ce privește uh, munca forțată în Uzbekistan și angajarea copiilor. Din 2013, Uzbekistanul cooperează cu OIM, lucru care trebuie subliniat pentru că nu a fost deloc ușor, iar această cooperare a creat prin intermediul OIM o serie de misiuni de supraveghere, de supraveghere a recoltei de bumbac. Uh, munca forțată rândul copiilor a fost aproape și uh, munca copiilor a fost eliminată um, aproape, însă în ceea ce privește eliminarea muncii forțate, acest lucru este mai greu. S-au creat campanii de sensibilizare, iar guvernul a lansat o serie de inițiative în acest sens. Uh, a creat de asemenea un program de inițiativă de țară sub egida OIM, având în vedere eforturile făcute de Uzbekistan în ultimii ani în ceea ce privește problema muncii forțate și în ceea ce privește munca copiilor și îmbunătățirile care s-au înregistrat în uh, recolta bumbacului, ținând cont de asemenea și de cooperarea favorabilă purtată între OIM și guvernul uzbek, aș propune ca în cadrul raportului să putem uh, consimți ratificarea eu aș propune, uh, bineînțeles, în măsura în care uh, vom putea, prin intermediul amendamentelor, să uh, îmbunătățim, să impunem niște condiții pentru a ne da consimțământul la acest protocol. Le cerem autorităților uzbeke să continue cooperarea cu OIM pentru a eradica complet munca forțată și uh, să creeze condiții decente de muncă în cadrul protocolului. Cerem de asemenea misiunii și delegațiilor la fața locului să informeze Parlamentul referitor la progresul uh, eforturilor împotriva muncii forțate. În, în cazul încălcă, încălcărilor flagrante ale drepturilor omului, Parlamentul își rezervă dreptul de a suspenda um, acest protocol în temeiul articolului 2 și 95, cred că trebuie să subliniem acest lucru în cadrul rezoluției. Voi, urmăra, voi urmări, bineînțeles, cu mare atenție observațiile colegilor, mai ales cele care vin din partea raportorilor din umbră. Aștept cu interes să primesc amendamentele dumneavoastră. Vă reamintesc, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 17 octombrie. Vom organiza un grup de monitorizare pentru Asia Centrală pe 19 octombrie. Votul uh, asupra avizului raportului la AFET este prevăzut pe 9 octombrie, iar în cele din urmă, 9 și 10 octombrie, uh, vom putea merge în plen. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, Maria Arena! Ba da, s-au înscris. Uh, nu există în sală raportorii, dar domnul Pamric reprezintă unul din raportorii din umbră. Da, într-adevăr, nu pot să vă părăsesc. În primul rând, trebuie să-mi cer scuze în numele doamnei Cristelerova pentru că nu poate fi prezentă astăzi aici din cauza unor motive de sănătate. M-a rugat însă să fac o serie de precizări în numele dumneai în ceea ce privește extinderea acordului uh, provizoriu. Proiectul de raportare al colegei noastre, doamna Arena, în primul rând, uh, îi mulțumesc raportoare pentru propunerea echilibrată și propunerea de a consimți la extinderea acestui protocol. În al doilea rând, vă rog pe toți să vă dați acordul la această propunere, astfel încât Parlamentul să își pronunțe uh, consimțământul la extinderea dispozițiilor acordului de parteneriat. Bineînțeles, e nevoie de o analiză anterioară, fără rezoluția prin rezoluția din 2011 am cerut uh, modificări tangibile în Uzbekistan înainte de a ne extinde dispozițiile acordului bilateral. Trebuie să recunoaștem că Uzbekistan în ultimii 3 până la 5 ani a făcut îmbunătățiri considerabile în ceea ce privește munca forțată a copiilor mai e mult de făcut și Parlamentul European trebuie să recunoască uh, aceste eforturi și trebuie să încurajeze Uzbekistanul să continue pe această cale. Îmbunătățirea situației drepturilor omului în Uzbekistan nu se poate întâmpla peste noapte. E nevoie de o abordare progresivă, mai ales în ceea ce privește aspectele comerciale. Prin îmbunătățirea protocolului privind textilele, trimitem un mesaj favorabil uh, Uzbekistanului, că trebuie să continue să îmbunătățească situația drepturilor omului și servește de asemenea ca un stimulent pentru a asigura procesul permanent de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Uzbekistan. Cu alte cuvinte, devenim uh, mai relevanți și avem astfel ocazia de a îmbunătăți situațiile în afara frontierelor noastre. În urma evoluțiilor recente, putem vedea că în Uzbekistan Deja președintele în exercițiu pe 22 septembrie a semnat o dispoziție de protecție a muncii care ține cont de recomandările OIM. Legea a fost abordată deja, pe, a fost aprobată pe 10 martie de Camera Inferioară și pe 25 august de Camera Superioară. Parlamentul va ratifica Convenția OIM referitoare la drepturile angajaților de a organiza convenții conform acordului nostru se arată foarte clar că Uzbekistanul a înregistrat progrese semnificative, în parte, în mare parte, grație negocierilor noastre și arată foarte clar că nu există incertitudine politică în ceea ce privește abordarea aleasă de partenerii noștri din Uzbekistan. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Marice Șache, numele domnului Tacula. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze în uh, numele lui Hanu, pentru că nu putea fi astăzi prezent, așa că am să citesc uh, documentul pe care l-a redactat. Dragi colegi, mă bucur că, în sfârșit, comisia noastră dorește să progreseze cu acest uh, subiect care a fost discutat de ani buni din 2011. Aș dori să-i mulțumesc raportarea noastre, doamna Maria Arena, pentru un bun, proiect de rezoluție. În rezoluția din 2011, Parlamentul și-a exprimat îngrijorările referitoare la drepturile pentru ocuparea forței de muncă în Uzbekistan și în ceea ce privește un uh, sistem uh, agricol depășit, care, ca în multe alte țări, uh, avea nevoie de îmbunătățiri și reprezenta un obstacol în ratificarea acestui protocol. După cum am auzit în această comisie, chiar după vară, OIM s-a declarat uh, favorabil la îmbunătățirile înregistrate recent în Uzbekistan, afirmând că aproape toate problemele vis-a-vis -vis de munca forțată a copiilor au fost eliminate. Din păcate, mai e încă ceva de făcut pentru a aboli complet uh, munca forțată. După cum am putut observa din raportul OIM din 2015, Uzbekistanul a inițiat numeroase campanii și a făcut eforturi uh, lăudabile pentru a uh, crește conștientizarea problemelor privind uh, ocuparea, de muncă, ocuparea forței de muncă. Uzbekistanul a cooperat cu OIM și a luat parte la aceste discuții. Comerțul este un instrument important pentru a sprijini dezvoltarea favorabilă, iar Uzbekistanul a dovedit de-a lungul anilor că are voința de a uh, face modificări. S-au făcut reforme în sectorul agricol, uh, iar având în vedere intervalul de timp foarte scurt, s-au făcut îmbunătățiri semnificative în protecția dreptului muncii. Nu trebuie să uităm importanța echilibrului geostrategic în Asia Centrală, în țările în curs de dezvoltare aflate foarte aproape sau între țări ca Rusia, China și Iran. Textul proiectului de rezoluție pare bun și echilibrat, există însă o serie de îngrijorări vis-a-vis -vis de alineatul 11 și propunerea referitoare la trasabilitate. Vom discuta însă toate acestea în săptămânile care urmează. Aștept cu mare interes munca asupra acestei rezoluții. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Marice! Urmează domnul Obamaia. Vă mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc raportoarei Aici, după aceste observații ale OIM și rezultatele favorabile, tocmai uh, în ceea ce privește Uzbekistanul, se înregistrează progrese, și lucruri care sprijină abordarea acestei, uh, acestui aviz. Nu trebuie să ne concentrăm Uh, doar asupra problemelor uh, ce țin de piața muncii, trebuie să ne concentrăm și asupra problemelor de mediu. Știm că mediul este poluat, uh, lucru care ține, bineînțeles, și de um, practicarea monoculturilor, lucru care se încadrează în domeniul acordului problemele, culturile de bumbac, prezintă numeroase probleme, utilizarea pesticidilor. Cred că aici Uniunea Europeană are obligația de a veni în ajutor uh, pentru ca această regiune să poată dovedi o evoluție pozitivă. Mulțumesc, dau acum uh, cuvântul Comisiei. Domnul Meles. Yes, uh, thank you, Chair. Good... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Comisia salută proiectul de raport al doamnei Arena Așa cum am explicat și pe 1 septembrie, atunci când am dis discutat îndelung acest temă, considerăm că este important să recunoaștem progresul uh, care a fost uh, făcut în Uzbekistan în uh, ceea ce privește munca forțată în rândul copiilor și într-o oarecare măsură în ceea ce privește munca forțată în general. Comisia salută cooperarea între autoritățile uzbece și OIM și am uh, încercat să favorizăm o astfel de cooperare. Există rezultate pozitive la fața locului. Sunt de acord însă cu raportorul că trebuie să monitorizăm în continuare situația, ceea ce vom face cooperând cu Organizația Internațională a Muncii în monitorizarea situației și prin intermediul delegației noastre în Uzbekistan. Desigur, o să informăm în continuare uh, Parlamentul în structurile adecvate în legătură cu situația din Uzbekistan. Mulțumesc, Maria! Nu vreau să adaug nimic, pentru că majoritatea celor care au uh, intervenit au uh, susținut orientările pe care le propun în cadrul proiectului de raport uh, Aștept uh, amendamentele care vor fi formulate, în special legate de rezoluție, pentru că uh, această rezoluție este pandantul uh, eforturilor pe care uzbecii trebuie să le facă în continuare. Trebuie să ne concentrăm și să spunem că ceea ce s-a făcut merge în direcția cea bună, însă uh, Trebuie să arătăm că există încă mult de făcut în ceea ce privește drepturile omului în uh, Uzbekistan. Trebuie să dăm atenție acestor valori uh, de asemenea. Mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor 16 17 octombrie, ora 12. Votul va avea loc în INTA în luna noiembrie și hotărârea va fi adoptată în plenara din decembrie înainte de Crăciun. O să luăm o pauză, șapte minute, circa șapte minute, după care vom uh, începe ședința coordonatorilor uh, în spatele ușilor închise.